Vă rog să faceți liniște. Proti έκθεση în eton. Primul raport, raportul doamnei Parvanova și a doamnei Jimenez Beseril Barrio cu privire la standardele minime, cu privire la drepturile, sprijin, sprijinul și protecția victimelor infracțiunilor. Domnul Rode are cuvântul. Domnule Rode. Criminalitatea este agravată de caracterul transfrontalier, dar și de faptul că poliția noastră, drept urmare, nici poliția noastră și aplicarea legii nu ar trebui să aibă limite și granițe. În calitate de victimă trebuie întotdeauna să ai, loc, să ai dreptul la uh, interpretare, la protecție și așa mai departe. Avem câteva prevederi, însă facem un pas înspre o mai bună cooperare și avem nevoie și de o mai bună cooperare între, la nivelul poliției. Mulțumim! Are cuvântul doamna Zanichi. Mulțumesc, domnule președinte. Prea des în Uniunea Europeană victimele nu denunță din cauza temerilor sau din cauza lipsei de încredere în uh, instituții. Textul adoptat astăzi uh, garantează drepturile victimelor criminalității și le garantează aceeași protecție, asistență și acces la justiție în toate țările Uniunii cu atenție deosebită pentru victimele care sunt supuse unui risc uh, de prejudicii ulterioare sau intimidări în timpul procesului. Este foarte important faptul că se recunoaște statutul de victimă nu doar pentru persoanele care um, au suferit un prejudiciu, uh, ci și pentru familii uh, și pentru persoanele decedate în urma directului respectiv. Mulțumesc, domnule președinte. just say I don't see. Uh, δεν βλέπω την συνάδελφο κυρία Ματσόνη. Are cuvântul acum uh, uh, doamna Mazzoni dacă este în hemiciclu. Nu este. Următorul vorbitor este domnul Rossi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uh, sunt foarte în favoarea acestui raport. Acum câțiva ani eram consilier regional în Piemonte și am participat în persoană la adoptarea unei legi regionale cu, uh, care recunoștea uh, și prevedea servicii pentru victimele uh, unor astfel de delicte. E important ca Uniunea Europeană să recunoască victimele ca su, subiecti care trebuie uh, protejați. Um, este un proces uh, psihologic uh, de durată în timpul întregului uh, proces uh, penal toate victimele trebuie să aibă aceleași, eh, aceleași drepturi, să fie tratate cu demnitate, cu respect, să aibă um, acces la servicii, la justiție. Trebuie să dea atenție deosebită minorilor, victimelor abuzurilor sexuale și uh, victimelor uh, crimelor celor mai oribile. Mulțumesc! Dinotologul este sinalul στη συνάδελφο κυρία Bild. Are acum cuvântul doamna Corața Bild. Mulțumesc. Mă bucur că mm, s-a adoptat această directivă care sprijină drepturile victimelor criminalității. Susțin acest raport. Femeile care uh, Uh, suferă de mm, violență domestică, care cad victime traficului de ființe umane, victimele terorismului și victimele tuturor infracțiunilor se vor bucura de aceleași drepturi, indiferent de țara, uh, statul membru în care s-a comis uh, infracțiunea. Se stabilesc standarde comune clare pentru a se asigura un tratament egal, demn și fără discriminare în întreaga Uniune Europeană. Salut atenția acordată tinerilor minorilor și persoanelor cu nevoi speciale. Uh, și faptul că se va face o evaluare specială a capacităților acestora pentru a nu crea victime de categoria 1 și de categoria 2. Ni s-a promis o Europă care să fie o comunitate de drepturi pentru toți cetățenii și acesta este un pas semnificativ în această direcție. Aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu colegii mei pentru a transforma acest lucru în realitate. Mulțumesc! Domnul Repo. Arvois, arvoisa puhemies, henkilöiden... Mulțumesc, domnule președinte. Libera circulație a persoanelor este un drept fundamental acordat tuturor cetățenilor europeni, iar asta înseamnă că cetățenii pot călători în zona, e, în zona Uniunii Europene, pot găsi locuri de muncă și un mai bun standard de viață. Libera circulație este una dintre realizările principale și ar trebui să oferim uh, oportunități și tratament egal tuturor cetățenilor. Tratamentul egal înseamnă că cetățenii europeni ar trebui să aibă aceleași drepturi, sprijin și protecție în cazul în care devin victime ale criminalității din zona euro. Și asta nu este numai un standard minim, ci este uh, vorba de a oferi un tratament egal victimelor în ceea ce privește protecția. Este ceva ce va duce la mai multă încredere din partea cetățenilor noștri. Este uh, ceva care va duce la o mai mare încredere în toate statele membre, de aceea sprijin această directivă. Mulțumim, domnule Repo. Are cuvântul domnul Iosef Eidenholzer. Domnule președinte, situația politică actuală uh, este caracterizată de un scepticism profund al multor cetățeni cu privire la posibilitatea Uniunii Europene de a oferi soluții. Această directivă este o dovadă că astfel de decizii nu corespund întotdeauna uh, realității. Există foarte multe posibilități de a obține soluții aici în primul rând, se va oferi același acces la uh, asistență juridică tuturor. Uh, este un pas foarte important pentru Europa și pentru cei afectați. Este și un ajutor foarte important pentru victimele, victimele criminalității, pentru că uh, sunt uh, persoane care nu au nicio vină. Și aici este nevoie de uh, ajutor profesional care să nu se oprească la granița unui stat astfel încât oamenii să nu fie lăsați uh, singuri de către uh, societate. În general, aș spune că avem de-a face cu o zi bună pentru Europa. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Costello. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. A fi victimă a criminalității poate fi o experiență groaznică, dar și relația cu, în, relația cu autoritățile după aceea poate să fie traumatică mai ales dacă delictul respectiv are loc în străinătate. De aceea e atât de important să avem standarde minime pentru victimele criminalității în întreaga Uniune Europeană. Acestea vor fi, uh, avea dreptul la asistență lingvistică și uh, acces uh, la servicii de sprijin gratuite și ușor accesibile fără a ține cont de gen, rasă sau orientare sexuală. Directiva va ajuta victimele să se simte mai în siguranță, nu doar în țara lor, ci în întreaga Uniune Europeană și va ajuta cetățenii europeni să aibă încredere în sistemul judiciar um, din întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Costello. Are cuvântul acum doamna Iana Kudakis. Mulțumesc. Acest raport uh, va asigura că cetățenii care devin victime ale criminalității în timpul unei călătorii într-un alt stat membru vor beneficia de ajutorul necesar. Victimele criminalității vor avea acces la informații, precum și la o asistență practică și uh, psihologică. În practică, victimele uh, s-au confruntat uh, până în prezent cu obstacole în a obține despăgubiri, iar prezentele norme vor uh, uh facilita situația și vor facilita de asemenea și accesul la justiție aceste norme minime sunt uh, un mod mult mai eficient de asigurare a respectării drepturilor victimelor decât dacă am avea un set uh, prea complex de legislații. Mulțumesc. Domnul Tanok acum. Domnule președinte, sprijin crearea unor standarde minime la nivel european pentru referitor la drepturile, sprijinul și protecția victimelor criminalității. Un exemplu ar fi să obții o copie a raportului poliției în limba proprie și uh, definiția victimei a fost extinsă și la familia uh, cuiva care a decedat în urma unui atac terorist, de exemplu. Pentru prima dată, familiilor li se va uh, permite să intervină în, just, în curte, în instanță, uh, și mai ales uh, mă bucură faptul că s-au stabilit uh, standarde minime pentru uh, drepturile copiilor. De exemplu, posibilitatea de a fi inter, intervievat prin video și nu, de a nu necesita um, prezența copiilor în instanță. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Tanak. Doamna Gerling are cuvântul. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că victimele trebuie să poată să beneficieze de drepturi minime fără discriminare în întreaga Uniune Europeană. Programul de la Stockholm prevede o abordare mai coordonată pentru ajutorarea victimelor. Această măsură face parte dintr-un pachet de măsuri care va îmbunătăți legislația în acest domeniu. Trebuie să ne asigurăm că în practică victimele vor avea mai multe drepturi. Mă bucur uh, că sprijinăm astfel și drepturile copiilor Um, pe baza inițiativei uh, colegului meu, Timosi Kirkop. Bineînțeles, multe drepturi foarte importante ale victimelor se regăsesc în această directivă, dar eu sunt cam dezamăgită că, după ce am ascultat în această dimineață mulți colegi care lăudau virtuțile Europei, noi aici trebuie să impunem Uh, pierderea de direcții la nivel european. Bineînțeles, statele membre trebuie să asigure aceste drepturi cetățenilor fără a fi obligați de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Doamna Macovei are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat uh, în favoarea acestei propuneri pentru că va întări și va da mai multă substanță drepturilor victimelor în uh, Uniunea Europeană și le, le va îmbunătăți protecția pe teritoriul Uniunii. În sfârșit, sunt stabilite uh, standarde minime pentru tratamentul victimelor criminalității, oricare le-ar fi, le fi naționalitatea sau oricare ar fi locul unde s-a comis infracțiunea infracțiunea. Pentru prima dată se furnizează o definiție unitară a victimei, definiție care trebuie utilizată în întreaga Uniune Europeană. Și această definiție a fost lărgită și pentru a cuprinde uh, familia apropiată a uh, victimei cetățenii vor uh, simți că beneficiază de o protecție egală în toate statele membre și de aceea invit statele membre să dezvolte o cooperare și o coordonare mai bună pentru a proteja și pentru a oferi sprijin victimelor criminalității. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Macovei. Acum îi dau cuvântul domnului uh, James Nicholson. Very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, dați-mi voie să spun că salut uh, adoptarea acestei directive cu privire la drepturile victimelor, victimelor care mi se pare foarte importantă. Aș dori să mulțumesc raportorilor pentru munca depusă. După cum știți, de unde vin eu, în Irlanda de Nord, am suferit uh, decenii uh, de uh, terorism și de violență din, de pe urma teroriștilor și de aceea cunoaștem efectele asupra victimelor. Sperăm că am lăsat în urma noastră toate acestea, însă nu ar trebui să, uit, să se uite niciodată impactul asupra oamenilor a acestei violențe. De aceea mă bucur să pot sprijini acest uh, document care recunoaște mai ales victimelor, uh, drepturile victimelor uh, terorismului, și stabilește măsuri pentru protecție, uh, sprijin uh, și uh, asigurarea drepturilor. Știu că statele membre au trei ani pentru a, a transpune această directivă și sper că Regatul Unit o va face cât se poate de repede. În sfârșit, um, iată, Europa a reușit să creeze o definiție a victimei mult mai bună decât în statul meu membru. Mulțumim, domnul Nicholson. Doamna Antonescu

de aceea susin acest raport i îmi exprim convingerea că odată cu adoptarea acestei directive situaia victimelor se va îmbunătăi considerabil în întreaga uniune europeană i totodată că victimele criminalităii vor beneficia de aceleai drepturi i servicii de bază în toate statele membre. Mulțumesc, Antonescu. Acum domnul Domnule președinte, un singur hot singur este în afara legii, dar o uh, adunătură de hoți care încearcă uh, să um, facă statul să funcționeze în favoarea lor, uh, ajung în închisoare. Um, cine face evaziune fiscală uh, este um, are, primește o pedeapsă cu închisoarea. În schimb, politicienii scapă uh, nejudecați, dar politica uh, trebuie să uh, permită și politicienilor să se explice. Noi aici, la nivel european, se pare că toți aceștia scapă de opinia publică. De aceea, bătrânii suferă de pe urma sărăciei fără ajutor pentru aceste victime. Astăzi doresc să arăt poporul Europei că există o alternativă. Se poate scăpa dacă fiecare țară uh, își rezolvă singură problemele pentru a atinge din nou la creșterea europeană. Domnule Hanan, trebuie să vorbiți aici despre raport, nu despre altceva. Thank you very much, Mr. Vice President. I think. Domnul Kamal, mulțumesc. Cred că este unul dintre subiectele care asupra căreia uh, poate întreg uh, Parlamentul să cadă de acord. Cu toții putem uh, simți empatie pentru victimele criminalității, mai ales când este vorba de măsurile prevăzute uh, de, a, de această directivă. Este important să analizăm aceste lucruri, dar cred că în același timp ar trebui să fim și precauți. Bineînțeles că e prea ușor să armonizezi când suntem de cu toții de acord. E prea ușor uh, să spui că armonizăm pentru că ne pasă tuturor cu privire la uh, victimele criminalității. Cu tuturor ne pasă de copii, însă în același timp trebuie să ne asigurăm că asta nu este un început pentru uh, mai multă și mai multă armonizare. Bineînțeles că sprijinim aceste um, măsuri la început, dar când continuăm pe aceeași cale, um, unde ajungem cu privire la drepturile statelor membre? Mulțumim, domnule Kamal, spune președintele. Următorul raport, raportul domnului Gallagher. Anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil. Aș dori Acum să-i dau cuvântul domnului Iacolin. Mulțumesc, domnule președinte. S-a adoptat astăzi uh, măsuri care arată voința Parlamentului European să contribuie în mod hotărât la sprijinirea unui domeniu al economiei. E vorba de piscuit care se confruntă cu dificultăți majore. Am votat pentru, pentru că consider că o acțiune coordonată este esențială și este de datoria noastră să abordăm lucrurile prin regionalizare pentru a calibra mai bine această acțiune în teritoriu. Trebuie să se scurteze filierele, să crească uh, posibilitățile de comercializare, să se modernizeze flotele și să se garanteze respectându-se tradiția, modernizarea și creșterea unui sector în care, închei, domnule președinte, durabilitatea de mediu trebuie să meargă mână în mână cu uh, uh, viabilitatea economică. Trebuie să se continue să ia măsuri în favoarea acestui domeniu. Mulțumesc! Iacolino. Vă mulțumim, domnule Iacolino. Are cuvântul acum domnul Tanoc. Sprijin uh, măsurile care care nu respectă Um, normele în ceea ce privește protejarea resurselor uh, piscicole. Aceste propuneri sunt susținute și de ultimele dispute care au avut loc uh, la nivel internațional, mai ales în ceea ce privește stocurile de macro. Pentru prima dată legislația a fost uh, redefinită și se arată și necesitatea protejării ecosistemelor. În ceea ce privește impunerea acestor restricții sau acestor acțiuni, sunt de acord cu obligația de a lua în considerare și de a evalua efectele de mediu, efectele comerciale, pentru a ne asigura că uh, acestea sunt rezonabile, corecte și proporționale și, bineînțeles, respectă obligațiile internaționale ale Uniunii Europene. Și acum are cuvântul doamna Gerling. Într-un moment în care facem reforma politicii comune de pescuit și solicităm um, pescarilor noștri ca activitățile lor să fie durabile, trebuie să încercăm să creăm un, uh, o bază egală și pentru importurile de pește. Tre- am sprijinit această propunere pentru că ne permite să luăm măsuri împotriva țărilor care uh, nu pescuiesc în mod durabil susțin ideea uh, unor cote a importurilor de pește din state terțe. Însă aș dori să vă explic de ce am sprijinit cu atâta entuziasm această propunere. A existat un moment în care am solicitat Comisiei să ia în considerare uh, poziția Parlamentului. A fost o voință puternică exprimată și clar exprimată a Parlamentului și Comisia a trebuit să se asigure de asemenea că suntem uh, compatibili cu obligațiile internaționale și nu a căutat motive să ne spună pentru de ce nu vom fi raportorii la acest uh, raport merită respect. Mulțumim. Urmează domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, votat acest raport, îl sprijin. Trebuie să asigurăm cooperarea între statele Uniunii Europene pentru a beneficiat de practici cu adevărat durabile în pescuit uh, pentru a asigura folositul optim al stocurilor de pești. Trebuie să putem impune sancțiuni țărilor terțe care um, practică un pescuit care exploatează exagerat stocurile sau nu cooperează pentru, uh, um, în uh, mături, măsurile de gestionare a stocurilor. Parlamentul European trebuie să transmită un mesaj uh, politic Comisiei și anume că nu vom mai accepta să cooperăm cu țări care continuă să permită pescuitul nedurabil. Altfel, numai pescarii noștri vor avea de pierdut și toate produsele din pește și toate speciile din țări care nu pescuiesc durabil trebuie să fie interzise imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, eh, Are acum cuvântul domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, la o primă mm, impresie pare foarte logic să scoatem din mare numai ce atâta cât crește în fiecare an, dar știm că omul nu este rezonabil și rațional. El poate să delege uh, responsabilitatea și de aceea este foarte important să cădem de acord, în primul rând, asupra cotelor de captură cu privire la protecția uh, resurselor noastre de pește în uh, mări și oceane și apoi să ne și confruntăm cu acele țări care uh, nu vor să, se, nu vor să respecte aceste cote impuse. Sunt recunoscătoare, rap, recunoscător raportorului pentru acest raport și vom coopera cu Comisia astfel încât să putem negocia cu aceste țări, dar să le putem și transmite acestor țări că pescuitul durabil este foarte important. Nu este vorba numai de noi, nu este vorba de pești, este vorba de următoarele generații. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Iar. Urmeară, urmează acum doamna Băsescu. Președinte, am votat în favoarea acestui raport deoarece eforturile Uniunii Europene de a realiza activități de pescuit sustenabil nu sunt suficiente cât timp sunt singulare uniunea trebuie să determine i statele tere să i urmeze exemplul i să realizeze activităi sustenabile de pescuit exploatarea excesivă a unor stocuri de pete precum macroul poate avea efecte globale. aceste efecte se resimt dincolo de graniele statului care efectuează exploatarea având consecine pe termen lung asupra biodiversităii marine. impunerea unor bariere comerciale pentru statele care realizează o exploatare nesustenabilă poate reprezenta răspunsul uniunii pentru a determina un comportament responsabili din partea acestora. adoptarea unor astfel de măsuri ar trebui să fie precedată de o evaluare a efectelor de mediu comerciale economice i sociale. Vă mulțumesc. Mulțumim, Acum are cuvânt acum uh, reacții la raportul domnului Stevenson în legătură cu organizarea comună a piețelor în uh, domeniul uh, pescuitului și produselor de acvaculturii. Mulțumesc, am votat pentru acest raport care aduce o reformă cu privire la organizarea comună a piețelor. Prima schimbare este că aruncările înapoi în mare vor fi reduse și organizațiile de producători vor uh, promova cât mai mult uh, opoziția față de aceste măsuri. De asemenea, se, vor susține, se va susține crearea de locuri de muncă în zonele de coastă și se vor uh, organiza acțiuni de educație și formare. Astfel se va asigura un nivel corect de trai pentru toate persoanele implicate în sectorul pescuitului. De asemenea, consumatorii uh, vor primi uh, asigurări în ceea ce privește originea produselor pe care le consumă și susțin și ideea unei etichete ecologice pentru aceste produse. Mulțumesc, uh, domnul Murphy. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestei propuneri. Organizarea Comună a Pieței a fost creată în anii 70 cu scopul de a crea stabilitate și a oferi un uh, venit uh, echitabil pentru pescari, lucru care nu s-a obținut niciodată. În schimb, ce am obținut este o, uh, sunt capturi scăzut, din ce în ce mai mici. Am votat și împotriva raportului Hagland, care, solic, care promo, promovează um, cote transferabile. Însă asta ar însemna că um, Uh, pescarii mici ar fi, uh, situația lor ar fi slăbită, iar marile uh, pescării ar avea de, de suferit. Trebuie ca populația care trăiește pe coaste să fie um, prioritară pentru măsurile luate în acest domeniu, pentru că numai astfel se vor putea oferi venituri um, echitabile pentru populația din aceste zone. Mulțumim, doamna Gerling. Thank you, Mr. President. This report is the first... Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este în um, legătură cu prima propunere a Comisiei pentru a reforma politica comună de pescuit. E vorba de uh, stimulente pe piață pentru uh, practici uh, durabile de pescuit. Bineînțeles, trebuie să promovăm uh, durabilitatea în sectorul pescuitului, dar trebuie să sprijinim și pe pescari. Rolul organizațiilor de producători nu poate fi subestimat în această ecuație și mă bucur că s-au introdus um, obiective clare pentru a promova uh, un uh, biscuit uh, care să degajeze profituri. Trebuie să se evite pe cât posibil uh, capturile nedorite și aruncarea în mare a anumitor uh, resurse și nu trebuie să se distorsioneze concurența pe piață. Amendamentul colegului Stevenson uh, cerea comisiei um, un label pentru practicile de um, pescuit durabil. Sprijin toate aceste măsuri și sper că prin noua politică comună de uh, pescuit vom obține obiectivele pe care le dorim. Mulțumesc! Urmează domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut uh, raportul uh, domnului Stevenson um, și pentru modul în care a lucrat cu, stimulând dialogul. Mă bucur uh, rolul oferit um, producătorilor în articolele 6 până la 32, mă bucur, uh, salut și ar, uh, articolele 32 și altele care vor duce la eficiență în domeniul marketingului. În ceea ce privește stabilizarea piețelor, Comisia re, uh, recunoaște în sfârșit uh, importanța acestui sector. Avem o serie de pești care pot fi depozite invitați uh, după anumite proceduri uh, foarte bine prevăzute. Standardele minime uh, pentru consumatori înseamnă că aceștia vor putea să ia decizii informate. Informarea este cheia pentru ca consumatorii să-și poată face alegerea. Este nevoie de articolul 39 pentru a uh, înțelege mai bine tendințele de pe piață. Mulțumim, domnule Higgins, spune președintele. Doamna Băsescu. Domnule președinte, am votat pentru acest raport, întrucât propunerea Comisiei trebuie să ofere un grad ridicat de predictibilitate pentru organizațiile de producători organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit reprezintă o componentă de bază a politicii comune în domeniul pescuitului alegerea unor produse în deplină cunotină de cauză este deosebit de importantă pentru consumatorul european. utilizarea unei etichete ecologice pentru produsele obinute din pescuit oferă posibilitatea informării clare cu privire la sustenabilitatea ecologică a acestor produse. în acest sens este necesară o coerenă deplină între politica comună în domeniul pescuitului i politica comercială comună. produsele importate care intră pe piaa uniunii ar trebui să respecte aceleai cerine i standarde de comercializare pe care trebuie să le îndeplinească producătorii din uniunea europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Următorul raport de pe listă este al domnului Elmar Brok și se referă la raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună. Primul vorbitor este domnul Tanok de la ECR. I didn't, I was two minutes on behalf of my group, thank you. Două minute din partea grupului meu. Acceptă ideea de uh, a ne angaja într-un contract cu aceste țări, dar noi nu vrem ca Uniunea Europeană să submineze suveranitatea națională în acest domeniu cheie. De aceea grupul meu s-a abținut, nu a putut să susțină toate elementele acestui grup. raport Sigur că există și acțiuni constructive ale serviciului nostru de acțiune externă, dar în ciuda crizei din Uniunea Europeană în ce privește moneda euro, există progrese pe care trebuie să le recunoaștem. Deci, Uniunea Europeană poate să acorde o valoare adăugată economiilor din statele membre și state, chiar și ca cel din care provine Regatul Unit al Marii Britanii, trebuie să se îngrijească ca interesul național să fie mai bine protejat. Un exemplu este legat de acțiunea comună a Uniunii Europene în Sudanul de Sud în favoarea unei acțiuni unite. În ce privește Taiwanul menționat în raport, uh, care este esențial pentru pacea din regiunea în aceasta Asiei, este de asemenea important. Noi considerăm că trebuie să facem eforturi curajoase pentru ca disputele dintre Taiwan, China, Japonia în legate de uh, insulele disputate să nu escaladeze și zona să fie pacificată. Din păcate, se pare că această situație conflictuală escaladează pentru că China a trimis uh, în zonă

Mulțumesc, domnul Stadler. Domnule președinte, am uh, votat împotriva acestui raport și vreau să vă spun de ce. În primul rând, eu împărtășesc o poziție minoritară, ca și colegii uh, Mayer și Lözing, pentru că este vorba, de fapt, despre o militarizare a politicii comune de externe și de securitate, uh, care se separă, într-un fel, de politica NATO. Pentru mine, ca austriac, această politică nu este acceptabilă, dar cred că este greșită și strategia referitoare la Turcia pentru că uh, acum se cere deschiderea unor noi capitole cu Turcia. De, de fapt, noi uh, vedem uh, ce s-a întâmplat în legătură cu politica noastră vis-a-vis -vis de Libia. Politica noastră a eșuat. văzut ce s-a întâmplat astăzi în Libia. Deci, politica noastră este orientată acum spre intervenție, spre o presiune împotriva Rusiei, inclusiv împotriva Chinei. Deci, aceștia ar trebui să fie partenerii noștri. Dar noi de fapt nu înțelegem ce se întâmplă acolo. Ă, Arabia Saudită, de pildă, nu este menționată nicăieri. Eu cred că acest raport trebuie să fie respins. Mulțumesc foarte mult. Îi dăm acum cuvântul domnului Sergio Gaetano Coferati. Grazie a favore Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea raportului lui Elmar Brock dar uh, nu ascund că există dificultăți și limite pentru politica externă europeană. Doream să subliniez două elemente care mă preocupă în mod deosebit. În primul rând, comerțul cu arme. Noi avem uh, obiectivul non-proliferării și al dezarmării da? și avem uh, legi, din păcate, insuficiente în ce privește controlul și exportul armelor. Așadar, ă, ceea ce spunem că vrem să facem, de fapt, e contrazis de ceea ce facem. Ă, o a doua, un al doilea element în care avem limite e vorba de prevenirea conflictelor ă, și consolidarea păcii. Ceea ce s-a întâmplat la Marea Mediterană, ceea ce s-a numit poate impropriu primăvara arabă, ne-a demonstrat acest lucru. Noi Eh, mulți ani de zile nu am eh, priceput ce se întâmplă în aceste țări și cu politica externă a Uniunii nu am reușit să evităm, eh, iată, aceste situații dramatice pentru milioane de persoane. Sper că viitorul politicii noastre externe să fie mai eficient decât până acum. Mulțumim, domnule Coferati. Și acum domnul Ianu Zem, care are cuvântul. E Bardzo chciałem podziękować po przyjęciu. foarte mult, domnule președinte. După adoptarea tratatului de la Lisabona, politica externă și de securitate comună ar fi trebuit să fie consolidată, însă progresul a fost foarte lent. Se declară intenții noi, însă nu prea văd fapte. Această lipsă de putere se exprimă și prin activitatea milițiilor în Europa, în unor grupuri de bătălie. Uh, acest, acestor grupuri de acțiune militară europene, care este o idee bună, dar nu a, uh, a, are nicio aplicare practică. Este foarte necesar să planificăm împreună la scară largă și să uh, coordonăm misiuni și operațiuni militare împreună. Trebuie să combinăm acțiunile militare și să colaborăm mai larg în industrie și în domeniul militar. Aș încuraja Comisia Europeană să ia pași mai decisivi în acest sens. Vă mulțumesc. Urmează domnul Adam Bilan. Mulțumesc, domnule președinte. Eu m-am abținut la votul pe marginea acestui raport pentru că mi-aș dori unele formulări care să fie altfel gândite, de pildă mai, bine utilizarea, mai bună utilizarea fondurilor în politica de externă și de securitate. Inclusiv am rezerve în ce privește relațiile cu Moscova, strategia din acest punct de vedere și parteneriatul nostru cu Rusia. Este vorba și despre relațiile cu Taiwanul dar uh, propunerile din raport își doresc o creștere a uh, rolului Serviciului de Acțiune Externă Europeană și noi, în clipa de față, ne confruntăm cu o mare disproporționalitate a uh, reprezentării Poloniei, de pildă, în Serviciul de Acțiune Externă. De aceea, eu nu pot să fiu totul de acord cu raportul acesta în integralitatea sa. Mulțumesc foarte mult, domnul Jan eh, Koslovski. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat în favoarea acestui raport pentru că consider că e vorba de un document strategic și ambițios. De asemenea, consider că politica de vecinătate e unul din elementele noastre principale din politica de securitate și e bine că avem o politică de vecinătate activă. Mă bucur că s-a acordat spațiu cooperării cu țările din partenerul estic uh, și sper că, în ciuda activităților îngrijorătoare de la sudul vecinătății noastre, uh, va exista un echilibru, iar dimensiunea estică va rămâne în sfera de aplicare a activităților noastre. Și uh, subliniez că fac apel la înaltul reprezentant pentru a avea suficientă finanțare pentru misiunile adiționale pentru monitorizarea alegerilor în Ucraina. Consider că e o misiune foarte importantă și utilă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Koslovski și acum domnul Andrei Gjib. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și colegii mei, Am susținut raportul domnului Brock. Această nouă poziție, datorată tratatului de la Lisabona, ne acordă noi puteri și o serie de evenimente, de crize economice care au survenit, înseamnă că interesul în politicile, în ceea ce se întâmplă în, în vecinătatea noastră, scade. State cum ar fi Egiptul își uh, redactează o nouă Constituție, însă pe noi nu ne interesează foarte mult acest proces. În, uh, vor, av- vor avea loc noi alegeri în Georgia, există uh, conf- conflicte înghețate, cum ar fi cel din Nagorno-Karabakh și altele. Și asistăm și la o uitare a relațiilor cu Ucraina. Parlamentul nu trebuie să își piardă interesul în politica de vecinătate. Doamna doamna Elena Băsescu. Domnule președinte, am susținut și eu raportul domnului Brok, deoarece soluționarea provocărilor globale se poate face numai prin abordări integrate. Tratatul de la Lisabona a oferit Uniunii o serie de instrumente care să îi permită să vorbească pe o singură voce însă există în continuare o serie de neajunsuri în ceea ce privete politica externă i de securitate comună consolidarea relaiilor dintre serviciul european de aciune externă comisie i statele membre este esenială. doar în acest fel putem obine o sinergie în aplicarea eficientă a aciunii externe. consider că în ceea ce privete viitorul pesc o atenie specială ar trebui să fie acordată politicii europene de vecinătate cu accent pe dimensiunea sa estică parteneriatul estic trebuie să fie un mijloc esenial de a promova valorile uniunii în estul europei i de a oferi o reală perspectivă europeană unor state precum republica moldova. Mulțumim, Și acum trecem la raportul Haglund, conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole. Bun. Domnul care cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Din 2002, Comisia a fost obligată, în printr-o reglementare a Consiliului, să prezinte rapoarte în legătură cu uh, exploatarea durabilă a resurselor uh, piscicole. Uh, și uh, să uh, respecte din acest punct de vedere limitele stabilite până la 2012. Este nevoie de conservarea uh, stocurilor de pește și permiterea refacerii acestor stocuri. Era nevoie de o reducere a capacității flotilelor de pescuit. Eu am fost favorabil pentru, am votat pentru acest raport. Este nevoie însă de o definiție concretă a ceea ce înseamnă supracapacitate în ce privește navele de pescuit. Și de asemenea trebuie să existe un mecanism de colectare a datelor, trebuie să existe un plan de management pe termen lung care să Uh, prevadă um, cotele de pescuit, pentru că dacă acest pachet de uh, reglementări va eșua, eu cred că întreaga uh, politică de pescuit va trebui să fie pusă sub semnul întrebării și lăsată până la urmă în responsabilitatea statelor membre. Este o chestiune esențială pentru pescarii din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Eh, thank you, Mr. President. Domnul Higgins, mulțumesc, domnule președinte. Am votat și eu în favoarea acestui raport, deși m-am uh, săturat să tot aud cuvântul uh, conservare, pentru că noi exploatăm uh, mediul fără să ținem cont de nevoile comunităților de pescuit. Totuși, cu acest raport altfel stau lucrurile. E clar că trebuie să refacem stocurile de pescuit. Nu s-au făcut suficiente până acum, progresele nu sunt suficiente și apoi uh, exista un sistem cu 12 mile marine care uh, funcționa bine și poate fi extins până la 20 de mile pentru a ne atinge mai bine obiectivul. Pescarii noștri trebuie să fie informați mai bine în legătură cu anumite restricții care ar putea fi impuse Eh, da, sigur că doar eh, așa putem rezolva problemele și nici eh, suprapescuitul nu poate fi, și nici problema suprapescuitului nu poate fi rezolvată altfel. Un mecanism la nivelul Uniunii Europene trebuie instituit pentru a compensa efectele negative asupra economiei și a comunităților de pescarie, un lucru pe care l-a susține. Mulțumesc și acum doamna Băsescu are cuvântul am votat pentru acest raport deoarece actualul sistem de cote de pescuit a adus în prim plan preocupările pe termen scurt pe care le au statele. astfel sustenabilitatea sectorului de pescuit a fost trecută în plan secund. regionalizarea politicii comune în domeniul pescuitului trebuie avută în vedere ca soluie pentru remedierea deficienelor actuale comisia trebuie să iniieze planuri pe termen lung care să ină cont pe de o parte de necesitatea statelor membre iar pe de alta de nevoia prezervării stocurilor de pete. aproximativ șaizeci din stocurile europene de pete sunt exploatate peste limita maximă a sustenabilităii. această exploatare excesivă aduce atingere i altor specii precum delfinii din marea neagră ei sunt prini accidental foarte des în plasele de pescuit. în acest sens am inițiat o declarație scrisă referitoare la necesitatea instituirii unor mijloace de protecție a delfinilor din marea neagră. Mulțumim, uh, doamnă Băsescu. Și acum trecem la ultimul raport, uh, raportul Salavracos, și anume reforma politicii comune în domeniul pescuitului uh, și are cuvântul domnul Zanoni. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Reforma politicii comune a pescuitului e necesară și nu mai poate fi amânată. În Europa se pescuiește prea mult și adesea se pescuiește prost. Dacă vrem să salvgardăm resursele biologice maritime, să salvgardăm ecosistemul uh, maritim, trebuie să salvăm stocurile de pești supraexploatate uh, de, astăzi a câștigat uh, partea care vrea, din păcate, să mențină status quo-ul și care vrea să condamne mările noastre la o moarte sigură. De aceea eu am votat împotriva acestui raport. Noi avem nevoie de o reformă uh, coerentă care să permită o exploatare durabilă a resurselor uh, maritime, nu de un text care nu ne oferă perspective de viitor. Trebuie, avem nevoie de niște planuri plurianuale și un calendar precis sunt binevenite sancțiunile față de statele membre care nu respectă regulile și efectuează controle insuficiente și care nu furnizează date corecte. Mai mulți pești în mările noastre înseamnă mai multe locuri de muncă pentru pescarii europeni, dar în uh, Parlamentul nostru încă nu toată lumea a înțeles acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Taină care cuvântul. Pescuit o reformă a pescuitului comun la pachet înseamnă că acum Comisia va fi încurajată într-o formă neobligatorie să încerce să salveze resursele marine, ceea ce este în linia uh, obiectivelor partidului meu. Trebuie să avem o strategie în acest sens. Este nevoie de un pescuit durabil, trebuie să uh, dezvoltăm un model economic mai rezonabil, mai moral și în același timp putem să consolidăm regionalizarea în acest domeniu. Inclusiv în Regatul Unit al Marii Britanii este nevoie de crearea unei economii mai echilibrate în ce privește sectoarele economice încurajate. Dar eu cred că ehm, este nevoie de o modernizare, de o reformare a activității în acest domeniu. Mulțumesc domnului Tănăc și îi dau acum cuvântul domnului Jim Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură că s-a adoptat acest document în plenară. E important să avem o strategie coerentă și clară Uh, ca pescarii noștri să își poată planifica mai bine activitățile și investițiile. Sectorul acvaculturii care va putea uh, fi gestionat așa cum se cuvine, va putea contribui mai mult la nevoile uh, societății europene în ce privește siguranța alimentelor, ocupare, protecția mediului și uh, menținerea comunităților de coastă și de pescuit. Și apoi, eh, ca membru din Irlanda, mă bucură foarte mult că rezoluția afirmă că Comisia ar trebui să investigheze reducerea eh, stocurilor de pescuit eh, din cauza prădătorilor naturali, cum ar fi lei de mare, și să întreprindă planuri pentru a repopula stocurile în cooperare cu statele membre implicate. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum, doamna Băsescu

Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπασέσκου. Mulțumesc, doamna Băsescu. Și acum domnul Davis speeches from the ppe members from the irish from the spanish Mă întreb ce fac membrii PP. Noi știm care sunt uh, stocurile noastre de pești și totuși s-a votat astăzi pentru amendamente în care, uh, practic, uh, concluzia este că nu ar trebui să ne refacem stocurile de pește. Deci, Jim Higgins și alții au înaintat cinci amendamente, al căror sens este că nu trebuie să ne refacem stocurile de pescuit. Deci eu cred că trebuie de fapt să le refacem, să permitem peștilor și puietului să, să crească, să se dezvolte, pentru că și industria pescuitului trebuie să aibă un viitor sigur. Nu, eu nu știu de ce trebuie să înșelăm pe populist, pentru că uh, oamenii, uh, mai ales din Irlanda, uh, vor fi uh, descumpăniți de un asemenea raport. Bineînțeles că trebuie să refacem stocurile de pescuit domnule președinte. Acest raport eh, analizează sugestiile comisiei. Susțin ideile generale ale măsurilor pentru conservarea biologiei maritime. Însă acest raport de inițiativă ne dă o mică perspectivă în legătură cu argumentele care vor fi utilizate în următoarele luni. Vor exista argumente și compromisuri legate de formulări. Un amendament aici a încercat să schimbe formularea niveluri peste uh, spre niveluri apropiate de. Uh, se discută despre uh, ce înseamnă Uh, cuvântul regenerabil, însă este vorba aici despre fonduri uh, prin care um, flotele vor avea capacități mai mari și nu se face nimic pentru regenerarea stocurilor de pește. Eu sunt uh, angajată că trebuie să lucrăm către durabilitatea stocurilor, însă, din păcate, datorită amendamentelor depuse și adoptate, nu am putut să susțin acest raport. Mulțumim, doamna Curling. Suspendăm acum ședința și reîncepem peste 35 de minute, la ora 15.